Tout le monde a sa carte de vote Monsieur Christensen, vous pas... Domnul Christensen? Da, vine și cartela mea. Nu am acum, dar vine. Sper să ajungă la timp. Vă la main, monsieur. Dacă nu, ridicați mâna. Domnul Christensen. Ne spuneți dacă sunteți pentru sau împotrivă. Bun. Parce que ça va aller assez vite, en fait. Hein. O să meargă destul de repede. Votăm în primul rând rezultatul trialogului uh, cu privire la pescuitul în ape adânci. Mulțumim doamnei Toma pentru o activitate destul de complicată, un dosar foarte dificil, dar s-a găsit un compromis foarte bun și s-au păstrat uh, amendamentele Parlamentului, deci vorbim, în, votăm dacă sunteți de acord cu Raportul privind uh, pescuitul în ape adânci. Sunteți pentru? Mă votez, votez pur. A votat toată lumea pentru? Votul e închis. Joao, să nu mai faci uh, asta, să nu mai întârzi. O să adăugăm uh, votul dumneavoastră. Deci, iată, se adoptă cu o majoritate largă. Alors, nous tout de suite. Trecem imediat la raportul uh, doamnei Doț. Diane, îți mulțumesc pentru ce ai făcut la, uh, cu acest uh, raport și pentru ce ai făcut la trialog. N-a fost deloc ușor. Încă o dată înțeleg de ce uh, Irlanda de Nord a votat în majoritate pentru rămânerea în uh, Uniunea Europeană. Deschidem deci votul. Le vot e clos. Votul este închis. Deci se adoptă cu o largă majoritate. Mulțumesc, Dian. Ajungem acum la raportul Thomas în ceea ce privește controlul. Controlele. Amendamentul 35. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 36. Votul e deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 1. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 41. Votul e deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 42. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 43, votul este deschis. Votul e închis. Se adoptă. 44. Da, 44, votul e deschis. Votul e închis. Respins. Compromisul 2. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 47. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 48. Votul e deschis. Motorul e închis. Se adoptă. 49. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 50. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 51. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Vot, amendamentul 52. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 53. Votul este deschis. Votul e închis. Respins. Compromisul 3. Votul este deschis. E închis. Se adoptă. În unanimitate. Amendamentul 57. Votul e deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul 4. Votul e deschis. Votul e deschis. Ă, închis, mai iertat. Se adoptă. Amendamentul 61. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 62. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 63. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 5. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 69. Votul e... Mă iertați, spune domnul președinte? Compromisul 6. Mă iertați, spune domnul președinte. Compromisul 6. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. În unanimitate. Amendamentul 69. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 70. Uh, Votul e deschis. Mai iertați? 71. Nu. 71. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 7. Votul e deschis. S-a făcut o confuzie în legătură cu amendamentul 71. Deci 69 a fost adoptat. Și votăm la 71. Nu, a fost o greșeală. Votăm, revotăm la 71. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. Compromisul 7. Votul e deschis. Uite unde are Norica Casca. Votul e închis. Se adoptă. Aici avem uh, amendamentele 74-75 identice. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 76. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 8. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 80. Nu, 84. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 85. Votul e închis. Se adoptă. 86. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 87. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. 88. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 9. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 93. Votul e închis. Se adoptă. 94. Votul e deschis. Votul e închis. A respins. 95. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă compromisul 10. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 96. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. Amendamentul 101. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 102. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 103. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 104. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 11. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 12. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 112. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 116. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 117. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. 118. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 119. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 120. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 121, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 13. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 14. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 130. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 131 și 132 sunt identice, votul e deschis, votul e închis, se adoptă. 133, votul e deschis, votul e închis, se adoptă. Amendamentul 134, votul e deschis. Votul e închis. respins. Compromisul 15. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 16. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 142. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 143. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 144. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 145. Votul e deschis, votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 146, votul e deschis, votul e închis. Se adoptă. 147, votul e deschis, votul e închis, se adoptă. 148, votul e deschis, Votul e închis. Se adoptă. 149. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 17. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 153. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 154. Se votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 155. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 156. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 18. Votul e deschis. Votul e închis se adoptă. Amendamentul 160, votul e deschis. Votul e închis. Respins. 161. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. 162. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 163. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 164. Votul e deschis. Votul e închis. E adoptat. Compromisul 19. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 167. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 169. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 6. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 7. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 20. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 12. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 13. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Com, uh, amendamentul 14. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 21. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 18. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Um, amendamentul 19. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. Amendamentul 20. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 21. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 22. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 23. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. Compromisul 22. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 26. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. Amendamentul 27. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 28. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 29. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 30. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 31. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 32. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 33. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 34. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Trecem mai departe. Amendamentul 1. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 2. Votul se deschis, e închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 5. Votul e închis. Acum votăm raportul în întregime. Votul e deschis. Votul e închis se adoptă cu o mare majoritate. Trecem acum. De fapt, trebuie să mă duc în vizită la comisarul Vela, așa că îi dau cuvântul doamnei Wikström. Parce que c'est un cité pour moi, ça sert à rien.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 Okay, colleagues, we will have a presentation. Dragi colegi, dragi colegi, vă rog să luați uh, loc. Vom avea o prezentare din partea domnului Simmerman uh, privind un studiu legat de opțiuni pentru gestionarea speciilor protejate de cote în vederea obligației de debarcare a UE. Îi urez uh, bun venit domnului Christopher Zimmerman, director al Institutului Tânăr pentru Pescuit în Marea Baltică. Aveți cuvântul și vă urez uh, bun venit. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, doamnă președintă, Mă bucur să vă prezint uh, rezultatele acestui studiu aproape la un an după finalizarea acestuia. Oricum, prezentarea fusese programată pe 22 martie, dar nu a avut loc din motive bine cunoscute. Uh, noi vrem să vedem care sunt opțiunile pentru gestionarea speciilor protejate de cote în vederea obligației de debarcare a UE, folosind exemplul uh, Mării Baltice și în special Cambula de Baltica. Aceasta este o specie din Marea Baltică uh, care poate să înghită și alte specii. Am să vă spun care este implementarea acestei interdicții și am să vă spun de ce Marea Baltică este un bun exemplu pentru studierea aprofundată a acestor probleme. Prezentarea este structurată pe două părți majore, ca și studiul. În primul rând avem o analiză detaliată cine ce pescuiește, unde, care sunt cotele disponibile și ce specii pot fi um, acaparate de această specie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 în fine, o să vedem și care este mm, implementarea acestei uh, interdicții privind uh, aruncările înapoi în mare. Aceste obiective sunt aliniate cu reforma politicii și interdicția ar trebui să asigure un pescuit sustenabil și ar trebui să creeze uh, stimulentele potrivite pentru pescari pentru a schimba practicile în ceea ce privește îmbunătățirea selectivității și uh, eradicarea practicilor de risipă. Regulile se regăsesc în articolul 15 din regulamentul de bază. Acolo se spune că toate capturile de specii care fac obiectul unor limite de captură vor fi uh, aduse și reținute la bordul uh, vaselor de pescuit, înregistrate, debarcate și apoi uh, contorizate în raport cu cotele. Dar există și prevederi legate de flexibilități și scutiri cu formulări destul de vagi, iar detaliile vor trebui să fie definite în planurile regionale de uh, aruncare înapoi în mare. Așa cum s-a menționat de mai multe ori, există mai multe probleme legate de implementarea acestui, uh, acestei interdicții. Una este problema speciilor protejate. Specia protejată este o specie pentru care cota disponibilă a fost epuizată cu mult înainte de epuizarea cotelor pentru alte specii care sunt prinse împreună. O altă problemă este că uh, gestionarea capturilor nedorite poate fi costisitoare, pentru că aceste capturi accesorii necesită depozitare suplimentară. Iată care este exemplul uh, în studiul nostru. Am ales uh, Cambula Baltică pentru că această mare este una foarte bună pentru a explora soluțiile de implementare a acestei interdicții. Există regiuni uh, pentru cod, hering, Um, din ianuarie 2015, pentru că probabil acest lucru se va întâmpla încep, începând cu ianuarie 2017. Ecosistemul um, este structurat în mod simplu. Există puține uh, specii comerciale și uh, Există și alte specii mai complexe în alte ape europene. Cambula baltică este probabil uh, singura specie protejată de cote și, uh, bineînțeles, că aceasta are legătură și cu pescuitul de cod în Marea Baltică. Am efectuat o analiză detaliată a uh, speciilor uh, potențial afectate și asta pentru a defini problema. Apoi am uh, aplicat abordarea structurată pentru a identifica soluții. Fiecare pas pornește uh, de la obiectivul general privind această interdicție legată de aruncările înapoi în mare. În ceea ce privește analiza detaliată, am analizat în primul rând uh, defalcarea capturilor la nivel național și internațional pe cote. Vedeți acolo statisticile avem uh, o suprafață de 30 pe 30 de mile și asta a fost convenția pentru cod și alți pești plați. Iată cum arată hărțile. Aceasta este o hartă a capturilor totale de cambulă în Marea Baltică. Vedeți că acestea nu sunt distribuite în mod egal. Sunt concentrate în special în două dreptunghiuri vedeți care sunt amplasamentele și, în general, capturile de cambulă scad spre est și asta oferă posibilitatea unor soluții adaptate pentru a afla dacă distribuția capturilor seamănă cu distribuția stocurilor de pește, am văzut care, este, care sunt rezultatele studiilor. Într-adevăr, există o corelație, însă este mai puțin pronunțată decât ne așteptam. În partea uh, dreaptă avem uh, peștii tineri și în partea stângă peștii mai maturi. Și vedeți uh, care este distribuția la peștii tineri și la peștii adulți. Am analizat și, și disponibilitatea cotelor uh, instituite pentru cambulă. Numai debarcările sunt contorizate în raport cu cotele, nu și aruncările înapoi în mare. Vedeți situația din Danemarca, în stânga, apoi spre Finlanda în dreapta. Avem uh, uh, cota originală cu gri deschis și după schimb, după un anumit schimb de uh, cote, vedem acea bară gri închis. Uh, cu albastru avem debarcările și cu portocaliu aruncările înapoi în uh, mare. Pentru Finlanda, de exemplu, 0 până la 7 tone, deci uh, captura este mult mai mică. Este evident uh, că uh, debarcările sunt mai mari decât cotele naționale, chiar și după schimb, mai ales pentru Finlanda sau statele baltice care nu au o cotă inițială de cambulă și trebuie să facă schimb de cote pentru a putea face asta legal. Numai Polonia are mai multe cote decât aruncării înapoi în mare plus debarcări și poate să dea cote și altor țări. Deci, uh, um, Baltica uh, Cambula de Baltica uh, poate să fie mai protejată față de alte specii demersale în Baltică. Am văzut însă că această cotă pentru cambulă nu um, ia neapărat de la capturile de cod. Vedeți care sunt capturile totale Eh, și cu galben cota pentru cambulă. Am eh, separat eh, apoi capturile de cambulă de cele de cod și cel puțin pentru 2014 cota pentru cambulă a fost suficientă. Uh, pentru a acoperi uh, și capturile accesorii uh, celor de cod. Și asta fără a modifica selectivitatea. Asta înseamnă că în 2014 am putut să luăm întreaga cotă de cod fără să riscăm uh, ca acele capturi uh, de cambulă să afecteze capturile de cod. În a doua parte a studiului am uh, elaborat o structură foarte bine pusă la punct și am încercat să ținem cont de politicile și obiectivele reformei politicii comune de pescuit vedeți că um, toate obiectivele specifice derivă din obiectivul principal când uh, nu se aplică nicio măsură specifică, vedeți care este situația. În partea superioară a arborelui decizional avem uh, soluții care sunt în conformitate cu obiectivele reformei, adică captura recomandată nu este depășită și măsurile sunt în vigoare. Asta se aplică atât speciilor protejate de cote, cât și capturilor mixte. În partea inferioară, vedeți că aceasta este în contradicție cu obiectivele reformei, la fel și măsurile de punere în aplicare care duc la capturi crescute sau la o mortalitate eh, mare a speciilor. Iată, aceste reguli eh, se aplică numai speciilor protejate de cote reale și atunci când eh, nu se rezolvă problema acestor specii. Intrăm acum în detaliu la aceste soluții în ceea ce privește soluțiile conforme cu politica de pescuit, dacă cota este limitată, atunci trebuie să găsim soluții naționale, precum redistribuirea cotelor. În uh, Germania, de exemplu, uh, flotele mici primesc inițial numai două uh, tone cotă și există o situație în care o țară trebuie să facă schimb de cote cu alte țări dar astfel se asigură că cota de cambule este suficientă pentru a prinde tot codul. Apoi, a doua soluție este legată de uh, schimburile internaționale. Ambele soluții necesită puțin efort și se aplică destul de mult uh, în pescuitul european, deci nu e așa o mare problemă. A treia soluție își propune să îmbunătățească selectivitatea dispozitivelor de pescuit. Uh, capturile accesorii trebuie să fie uh, în general evitate și acesta este și scopul reformei. De exemplu, în ceea ce privește speciile plate în uh, uh Marea Baltică s-au dezvoltat uh, niște tehnologii. Nu a fost uh, o risipă prea mare de timp. Vedeți care sunt plasele folosite. Uh, Uh, peștii plați pot să scape prin uh, ochii mici de plasă pentru că, sunt, uh, pentru că au o secțiune transversală plată, pe când peștii rotunzi, precum codul, nu pot să treacă prin plasă și atunci se prind. Oricum, trebuie să modificăm tunelul pentru ca mm, specia de cambule să-și găsească loc de scăpare. Oricum, sunt foarte multe posibilități de a îmbunătăți dispozitivele de pescuit, atâta timp cât uh, sunt menținute uh, um, stimulentele. Iată cum arată situația sub apă. Vedeți cum uh, înnoată cambula prin tunel, încearcă să scape prin uh, acele ochiuri de plasă, care au o înclinație la 35 de grade. Deci lucrurile merg destul de bine. This concept led to a reduction of acest concept uh, a dus uh, la reducerea um, capturilor de specii plate cu 66%. Mai mult uh, cod tânăr a scăpat. Oricum, dacă intră pește plat în acele plase, se blochează practic și astupă ochiurile de plasă. Oricum, codul uh, comercial uh, este prins cu alte tipuri de plase. Noi suntem mulțumiți de aceste măsuri și continuăm îmbunătățirea selectivității. În ceea ce privește comportamentul acestor uh, specii, peștele plat înnoată în partea de jos a plasei, chiar intră în contact între burta peștelui și plasă și partea de jos a plasei, pe când peștii rotunzi înnoată pe la mijloc. We just made an opening at the bottom of the tunnel. Am făcut o deschidere în partea tunelului, am pus niște greutăți uh, în partea de jos, niște flotoare în partea de sus uh, a deschiderii. Iată cum arată sub apă. Apparently that doesn't work. Or oh, the clip is just too long, I don't know. So this is seen from the, from the entrance of the net and you see a flatfish down there. Vedeți intrarea în plasă. Uh, credeți-mă că majoritatea peștilor plați au scăpat, iar codul a uh, înnotat prin acea deschidere. Această configurație a fost uh, de mare succes în a selecta speciile, capturile dorite de cele nedorite iar uh, capturile de cod uh, care poate fi comercializat au uh, fost menținute la nivelul corespunzător. Este o măsură eficientă și pescarul um, hotărăște dacă să păstreze peștii plați sau să-i lase să scape. Deci poate să închide sau să deschidă acea ieșire concluzia este că sunt foarte multe posibilități în ceea ce privește dispozitivele de pescuit. Nu există o soluție universală, însă va trebui să vedem care sunt detaliile și care sunt uh, diferențele de comportament între diferitele specii de pește. Totuși este important să menținem stimulentele. Pescarii sunt interesați acum de aceste evoluții uh, Uh, pentru că au realizat uh, că sunt la un an jumate de implementare a acestei interdicții pentru Cambula Baltică. Oricum, uh, astfel de măsuri ne vor ajuta să rezolvăm situația majorității speciilor protejate de cote, dar nu toate. A patra soluție este schimbarea comportamentului pescarilor am reușit să analizăm uh, că uh, pescarii pot să evite anumite zone tocmai ca să nu prindă foarte mult cod. Există anumite zone în care se prinde mai mult uh, cambulă și zone în care se prinde mai mult cod. Vedeți care sunt capturile de cambulă și de cod. Și există o diferență clară și pescarii pot să hotărască să prindă mai multă cambulă în est, astfel încât să evite automat codul. Oricum, pescarii își cunosc locurile de pescuit mult mai bine decât noi și, uh, evident, la un nivel mult mai trafinat decât știm noi. Câtă vreme stimulentele sunt menținute, pescarii își vor folosi uh, cunoștințele. Dar numai că acum nu sunt obligați să facă acest lucru. În partea de jos a arborelui uh, decizional se află soluții care sunt în contradicție cu obiectivele reformei uh, politicii de comune de pescuit. Acestea se aplică numai când altele nu sunt uh, fezabile. Soluțiile acestea se regăsesc în articolul 15 din regulamentul de bază și se referă la scutiri și flexibilități. Supraviețuirea ridicată. Uh, este greu uh, pentru că ratele pentru campule sunt extrem de variabile. De obicei, uh, toate măsurile au un impact. Ratele de supraviețuire sunt rar peste 50% și sunt stabile numai la 5 zile de la captură. Deci, nu este posibil să facem această deducție pe baza ratei de supraviețuire a cambulei. Apoi, uh, capturile minore. Această regulă nu este aplicabilă în Marea Baltică. Flexibilitatea interanuală ne permite să uh, rezervăm cote sau să facem schimb de cote în primul an. Și asta uh, duce la rezervarea de cote, în special în primul an. Flexibilitatea între specii, la fel, este o idee bună, dar dacă este folosită ca măsură de ultimă instanță. Ne gândim, de exemplu, la 2% din cota pentru specia uh, respectivă. Acum nivelul este 9%, este mult prea mare și oricum nu se aplică în cazul cambulei baltice, pentru că stocul de cambulă baltică este oricum limitat și nu îndeplinește condițiile ca stocul să fie în limitele biologice sigure înainte de aplicarea acestei flexibilități între specii. Deci asta nu este o soluție pentru cambula baltică. Solutions, while often the preferred option... Opțiunea preferată uh oferă numai uh, remedii pe termen scurt. Consiliul Internațional pentru Explorarea uh, Mării va trebui să facă o evaluare ținând cont de rezultatele aplicării acestor reguli. Și, în, uh, și oricum această regulă poate fi aplicată doar o dată se elimină de asemenea stimulentele pentru schimbarea comportamentului sau pentru îmbunătățirea selectivității. Și, în opinia noastră, aceasta este în contradicție cu obiectivul reformei. Concluziile acestui studiu sunt următoarele problema speciilor protejate de cote în Baltica, în Marea Baltică, poate fi rezolvată fără a ne abate de la obiectivele politicii comune de pescuit. Soluțiile trebuie să fie explorate într-o structură, uh, într-o abordare structurată și într-o ordine predefinită, iar scutirile trebuie să fie aplicate ca măsură de ultima resort. Aceasta a fost prezentarea mea. De fapt, aici s-ar fi încheiat prezentarea mea acum trei luni, însă situația s-a schimbat. Cu siguranță codul um, din vestul Balticii va sufoca uh, celelalte cote. S-a recomandat uh, dublarea cotei uh, pentru peștii plați și creșterea cotei pentru cod în vestul Balticii cu 88%. Oricum, nu credem că aceeași abordare se aplică în Marea Baltică și în alte părți, iar majoritatea soluțiilor ar putea fi adaptate și la noua situație, inclusiv pentru îmbunătățirea selectivității numai că trebuie să uh, inversăm uh, acel dispozitiv al plasei, ca să prindem peștii plas și să lăsăm codul să scape. Oricum, uh, avem uh, idei creative și trebuie să aplicăm stimulentele potrivite. Mulțumesc! Very, very interesting. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant. Știu că este o chestiune foarte importantă pentru toți cei care sunt astăzi aici și care doresc ca obligația de debarcare să fie un succes. Dau acum cuvântul europarlamentarilor pe marginea prezentării domnul Simmermans. Domnul Van Dalen. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Inovarea, evident, este o parte foarte importantă a acestei soluții pentru speciile protejate, dar reprezintă doar o parte a acestei soluții și cred că e mai ușor dacă ne gândim la mări diferite. În Marda uh, Nordului sunt uh, potențial mai multe specii care pot fi protejate decât în Marea Baltică. Deci, după părerea mea, Marea Nordului e mai complicată decât Marea Baltică, așa că Uh, am prima întrebare. Ce facem cu Marea Baltică unde ne confruntăm cu problemele legate de cambula de Baltică? Și ce se întâmplă însă cu Marea Nordină, Mordului, unde pot fi mai multe specii de acest fel? Ar fi oare suficient să ne concentrăm pe inovații legate de dimensiunile ochiurilor plasei sau să ne gândim la cote și la atacuri, punându-le la zero pentru speciile respective? Asta e prima întrebare. A doua întrebare. <clears throat> Uh, cred că în al treilea diapozitiv spuneați că obligația de debarcare pune capăt uh, unor practici care duc la irosirea Uh, peștilor. Nu știu la ce fel de practici uh, de asemenea vă referiți. Ce înseamnă pentru dumneavoastră aceste practici <clears throat> care ar fi oprite prin uh, interdicția de aruncare în mare? Ce asemenea practici ar fi eliminate de obligația de debarcare? pentru că nu vedem că se întâmplă nimic în ceea ce privește obligația de debarcare în acest moment. De exemplu, tonul de mici dimensiuni, tonul sub dimensiunile standard, unde am constatat uh, la diverse licitații în țările de jos <coughs> că apare acest ton. Uh, și uh, unde vedem foarte bine că peștele respectiv nu are niciun fel de valoare, s-a aruncat pe el cu cernare roșie, iar uh, peștii respectivi n-au nicio valoare, șansa lor de supraviețuire ar fi destul de mare, în mare. Și dacă îi aruncăm înapoi în mare, s-ar putea să devină hrană pentru alți pești deci vreau să mă concentrez pe ce a spus acolo legat de obligațiile de debarcare și de aceste practici risipitoare. Nu înțeleg absolut deloc ce vreți să spuneți cu acest lucru, cu practicile acestea de irosire. Mulțumesc. Dorește altcineva să intervine? Doamna Rodust. Mulțumesc foarte mult. n-am asemenea întrebări uh, grele, pentru că prezentarea a fost uh, foarte clară, dar uh, vreau să știu de ce știu pescare atât de puține lucruri despre aceste alternative. Am văzut că, de fapt, pescarii nu sunt informați și de ce nu știu că există subvenții pentru aceste plase. Aveți uh, vreo idee, domnule Zimmerman, cum poate fi transmise aceste informații? Mulțumesc. Dacă nu mai există altcineva care dorește să intervină sau au comentarii, sigur, am și eu ceva de spus. Mă bucur uh, că am ascultat această prezentare. Am fost pe coasta de vest a Suediei, unde am uh, vizitat niște fabrici care încercau să producă aceste plase mai selective, dar se confruntă cu o serie de probleme. Așa că Poate ne spuneți ceva dumneavoastră, care sunt problemele care cred că pot să apară atunci când încercăm să creăm stimulente pentru ca să se poată produce pe scară mare asemenea echipamente mai selective. Știu că sunt pescari în Suedia care folosesc echipamente mai selective pentru creveți și care pot uh, uh, fi uh, care pot să prindă și ceva cod, dar vreau să ne spuneți ceva mai multe despre acest lucru. Acum îi dau cuvântul domnului Zimmerman, dacă nu mai dorește altcineva să intervină. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Întrebările au fost foarte potrivite. Cred că spuneam că Marea Nordului e mai complicată decât Baltica și e bine să pornim de la un model mai simplu și apoi să mergem la ceva mai complex. Știu că studiul are limite, însă putem să aflăm foarte multe dintr-un sistem mai simplu. Vedem ce ar merge într-un sistem mai complicat. Evident, sunt uh, pescării mai complicate, pescuitul e mai complicat în Marea Nordului, uh, pentru că e vorba de, de diverse etape de viață ale mai multor organisme, sunt mai multe specii în Marea Nordului decât în Marea Baltică, dar prin principiile elaborate aici se pot aplica și la Marea Nordului și principiile sunt faptul că trebuie să avem o abordare structurată, ă, regulile, excepțiile care pot fi aplicate și sunt foarte sigur că uh, dacă vedem care sunt evoluțiile din domeniul echipamentului și modificările din comportamentul pescarilor, putem rezolva majoritatea problemelor. În Marea Baltică am arătat că putem să rezolvăm aceste probleme. Deci nu văd uh, uh, de ce speciile din Marea Baltică ar putea să gâtuie alte specii cred că acest lucru nu ar fi posibil și în Marea Nordului. Dacă vrem să evităm Uh, diverse specii uh, calcanul în uh, în, într-o zonă cu pești plații ar fi foarte greu. S-ar ajunge la un punct în care nu există o soluție clară, dar ar trebui să pornim de la baza arborelui decizional. E nevoie de multe excepții pentru uh, speciile care au o rată mare de supraviețuire uh, și trebuie să vedem cum putem modifica selectivitatea uh, și comportamentul pescarilor. Asta a fost răspunsul la prima întrebare. Apoi, dacă n-ar trebui să avem o cotă zero pentru asemenea uh, specii. Mă gândesc că e vorba de o, să țintim către cota zero, pentru că tocmai asta e problema cu care ne confruntăm în uh, Marea Baltică. E problema cu, pe care o avem cu codul, nu? care nu permite și pescuirea peștilor plați. Dacă știți că este o specie care poate să gâtuie alte specii, Aici, aici am, gândeam că cea mai simplă soluție ar fi redistribuirea cotelor la nivel național, dacă nu există cumva vreo lege națională care să contravină cu acest lucru, dar orice lege poate fi modificată. Practicile acestea de eh, risipire, de irosire, nu-mi place uh, termenul, dar uh, este un termen pe care l-am uh, preluat din documentele Parlamentului. Pentru un biolog nu există pierdere, ci există energie într-o altă parte a ecosistemului și sunt de acord cu dumneavoastră aici. Cred însă că mă referam în primul rând la consumul uman. Și sunt de acord cu dumneavoastră că e problematic să definim o, o dimensiune de referință minimă pentru conservare, dincolo de care nu poți vinde peștele pentru consum uman. Trebuie descarcat, dar nu poate fi debarcat, dar nu poate fi vândut pentru consum uman. Există o serie întreagă de, de probleme și în procesul de scoatere, de punere pe piață eu știu, poate să ajungă ă, diverse specii la fabricile de făină de pește sau poate că fabricile sunt foarte departe și atunci ar trebui să se plătească foarte mult pentru transportul peștelui la fabrica respectivă. Nu știu, trebuie să existe soluții astfel încât stimulentele uh, respective să poată să se aplice și la peștii de dimensiuni mai mici. Dacă spunem codul este sub 35 de centimetri, Eh, eu știu, ar trebui eh, să fie mulțit cu un factor de 0,4% ceva. Cam, nu, deocamdată nu există nimic în acest sens în regulament. Deci, termenul acesta de practici eh, is, is, irositoare, dacă vreți, practici care generează pierderi, e un termen complex și vag. Cum spuneam, am pus uh, la punct două abordări în ultimii doi ani și le-am prezentat cu fiecare ocazie uh, atât în pescarilor din Marea Baltică cât și celor din Germania. Și de fiecare dată ni s-a spus ce interesant, putem să facem lucrul acesta dar uh, nu ne-au invitat să le arătăm cum să facă, pentru că nu și-a dat seama că există și niște stimulente. Și abia acum, când am făcut ultima prezentare la începutul lunii iunie, și-au arătat interesul. Și mi-au cerut o întâlnire ca să le arăt ce pot face cu uh, echipamentul astfel încât să evite peștii plați mai ales în momentul în care se va pune în aplicare uh, obligația, uh, interdicția de aruncare în Marea Peștilor Plați în Marea Baltică. Problema este dacă se elimină aceste stimulente sau stimulentele se aplică la o, un procentaj foarte mare, pentru că altfel nu sunt gata să investească bani dacă nu obțin și ceva. Nu mai știu, mai e o întrebare, dar nu mai știu cine a pus-o. Există finanțare pentru aceste noi tipuri de echipamente și cred că e soluția cea mai simplă care va fi pusă în aplicare. Nu e mare brânză, Uh, există tot felul de aparate, tot felul de uh, camere de luat vederi uh, care pot să excludă anumite specii de pești, costă o jumătate de milion de euro, Uh, sunt altele care sunt uh, făcute de diversi producători din Norvegia și din Islanda. Sunt soluții de înaltă tehnicitate și nu cred că uh, ele vor fi puse în aplicare pentru că sunt prea costisitoare. Soluția Flex prezentată de noi poate costă vreo 150-200 de euro, poate să o pună în aplicare chiar pe scarul respectiv și funcționează. Deci nu cred că avem nevoie de bani din uh, fondul uh, maritim, pentru că pescarii pot să facă ce trebuie dacă sunt stimulați. Și cred că majoritatea celor care își petrec viața pe mare cu echipamentul târât în urma vasului s-au gândit ori în șir uh, cum să facă ceva. Deci probabil că sunt mai deștepți decât noi și în cazul acesta, uh, nu, hai să vedem de ce ne-au spus de ce nu funcționează o anumită idee, hai să modificăm echipamentul să vedem cum funcționează. Și asta este rezultatul cooperării, mulțumesc. Mulțumesc, foarte interesant. Aș putea să vă ascult uh, pe tema selectivității echipamentului multe ore în șir, dar o să încheiem acest punct dacă nu se uh, nu pune nimeni și eu trebuie să plec la o altă întâlnire, dar domnul Cun uh, va prezida la ultimul punct al ordinii de zi. Vă mulțumesc foarte mult! Äh, äh, Am iată rara ocazie de a prezida întâlnirea și de a pune o întrebare domnului Zimmerman. Interzicerea debarcărilor și poziția delicată a Cambrei de Baltica. Toate aceste probleme ar putea fi evitate dacă echipamentele ar fi disponibile la scară mare pentru următorul sezon de pescuit. Am vorbit despre costurile echipamentului, dar ar fi interesant să ne spuneți ceva și despre cine fabrică aceste echipamente și dacă sunt pregătiți să producă la scară mare aceste echipamente pentru a fi gata să punem în aplicare aceste metode în următorul sezon de pescuit. Da, mulțumesc încă o dată pot să vă spun că e vorba de o modificare simplă a tunelului, a părții din uh, uh, plasă, partea frontală. Deci nu uh, se modifică nimic din ceea ce este descris în regulament, deci nu se contravine niciun fel regulamentului, se modifică numai tunelul, acea extensie din partea anterioară. La ultima Uh, soluție prezentată pentru excluderea uh, peștilor plați uh, este o soluție foarte simplă și care costă în jur de 150-200 de euro și durează doar câteva ore pentru a pregăti navadele și poate fi aplicată la orice navod. Iată, deci o metodă care se poate aplica uh, și care nu necesită achiziționarea unei, uh, unei plase noi. Deci ea poate fi uh, efectiv uh, aplicată la bordul navelor. Mulțumesc, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2017, toate secțiunile, raportor Neil Dorvaț. Uh, Neil este aici, uh, așa că îi dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o zicală în germană. Și după ce l-am uh, ascultat pe domnul Zimmerman, sunt puțin îngrijorat pentru că nu se potrivește această zicală cu ceea ce avem în buget. Problem we are going to face uh, not just next year. Și e vorba de o porțiune din buget care va afecta nu doar anul viitor. Am discutat în Comisia pentru Buget despre bugetul pe anul viitor. Going, because... Și ne îngrijează direcția în care ne îndreptăm, pentru că avem motive să credem că Brexitul va influența dorința de a investi și asta va avea efecte pe termen foarte scurt asupra IMM-urilor care nu vor putea să primească bani din fondurile europene, ceea ce va afecta toate statele membre și probabil vom avea un buget uh, care va spirala descendent. From the beginning, beginning of next year. Uh, we heard... Am uh, auzit de asemenea în discuțiile anterioare că există o lipsă de informație pentru pescari în legătură cu echipamentele pe care le vor putea folosi și asta duce la concluzia că bugetul, așa cum arată acum și cum se va dezvolta pe următorii a, câțiva ani, va fi unul foarte problematic. Deci, după părerea mea, nu e nevoie să intrăm în detalii acum. Vom discuta amănuntele când vom avea amendamentele, vom putea depune câte amendamente dorim, dar probabil că nu vom putea da Uniunii Europene mai mulți bani și probabil că asta este o capcană. Avem nevoie de mai mulți bani pentru că unele agenții au primit mai mult de lucru și ar trebui să le oferim și mijloacele să-și facă treaba am comandat comisiei mai multe studii și trebuie să le plătim și pe acelea. Pescarii vor avea nevoie de mai mulți uh, bani în următorul cadru multianual și ar fi bine să putem rezolva o serie de probleme cu doar 200 de euro per uh, navă de pescuit, dar uh, dacă ne uităm la imaginea de ansamblu suntem foarte îngrijorați în legătură cu posibilitățile pe care le vom avea ca să funcționeze lucrurile corect. Asta este pe scurt. Părerea mea, eu uh, da, nu am uh, venit astăzi cu vești uh, bune și îmi pare rău. Mulțumim. În primul rând, aș vrea să invit Comisia să ia cuvântul pentru a ne spune cum arată bugetul pe 2017, dar fiind, date fiind circunstanțele legate de ceea ce ține prima pagina a ziarelor acum. Doamna Coria, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, Comisia a adoptat proiectul de buget pe 30 iunie, de curând. Dați-mi voie să încep prin a încerca să îl asigur pe domnul Torvald, eh, cu care încercăm să conlucrăm bine pentru acest aviz pe marginea bugetului. Eh, să-l asigur că luăm lucrurile foarte în serios, eh, suntem conștienți de provocările care ne așteaptă și am încercat să de fapt, cred că am reușit să asigurăm în bugetul acesta o continuitate a sprijinului pentru pescari în fondul pentru afaceri marine. Urmăm programarea din cadrul multianual, conform temeiului juridic pe care îl avem și au crescut uh, um, sumele destinate mm, a fi acordate pescarilor cu vreo 100 de milioane față de 2016. Deci continuitatea sprijinului pentru uh, pescuit și afaceri maritime este asigurată. De asemenea, observațiile comisiei dumneavoastră au fost luate în considerare încă de anul trecut și reprezintă pentru noi principii de orientare atunci când elaborăm bugetul pentru anul următor. După cum spuneam, aceste alocații, alocări au fost uh, sporite cu vreo 1067 de milioane de uh, euro față de uh, 2016. Astea sunt uh, angajamente deja rezervate și pentru plățile din 2017 am pus deoparte 730 de milioane de euro. Deci un sprijin financiar substanțial. Există, cum vă spuneam, continuitate în sprijinul financiar pentru activitățile din domeniul pescuitului și activitatea maritimă. Cum spuneam, sumele pe care le-am propus reflectă envelopele bugetare din cadrul uh, regulamentului privind cadrul financiar multianual. Pe teren asta nu înseamnă că punerea în în aplicare este, merge la uh, viteză maximă. Uh, directorul meu general uh, spunea și luna trecută că punerea în aplicare a cadrului multianual se confruntă cu anumite probleme în mai multe state membre. Așa cum v-a explicat dânsul uh, luna trecută, pentru a putea să începem plățile interimare, statele membre trebuie să trimită comisiei pachetele de desemnare, cum se numesc aceste documente, niște notificări oficiale pentru comisie, care spun cine administrează fondurile, cine certifică cheltuielile, cine aprobă cheltuielile în statele membre și pentru moment doar șapte state membre au transmis aceste notificări. Fără aceste pachete de desemnare nu putem să eliberăm fondurile și acest lucru este uh, unul dintre aspectele pe care vreau să le aduc în atenția dumneavoastră. Deci, practic, în ceea ce privește observațiile generale, dacă nu vă supărați, o să vă dau câteva detalii în legătură cu titlul 11, afaceri maritime și pescuit uh, din uh, buget. Uh, o să urmez lista din buget, nomenclatorul de acolo. Deci, s-a discutat ieri despre acordurile de parteneriat strategice în domeniul pescuitului. Acestea sunt sprijinite de la buget, după cum știți. Bugetul cerut pentru anul viitor este mai mult sau mai puțin stabil în, în raport cu anul acesta. Am acoperit suma care trebuie plătită în acordurile în vigoare și am pus deoparte o sumă de rezervă pentru acordurile care sunt în curs de negociere sau care ne așteptăm să înceapă să fie negociate în 2017. O altă mare parte din buget uh, este destinată finalizării, uh, completării fondului uh, european pentru pescuit. Instrumentul nostru pentru cheltuieli în acest domeniu între 2007 și 2013. Am pus deoparte 10 milioane de euro în credite de plată. Apare puțin dar asta se datorează faptului că statele membre trebuie să ne trimită închiderile de conturi până în martie 2017 și ne așteptăm ca majoritatea statelor membre să folosească tot timpul pe care îl au la dispoziție. Așa că foarte multe din aceste închideri vor veni în martie 2017 și apoi începe procesul de verificare de partea noastră și trebuie să ne asigurăm că totul este în regulă, că sunt uh, validate aceste închideri. Deci nu cred că vom face plăți mai mari de 10 milioane de euro în 2017 după ce se termină tot acest proces. Acum, uh, în ceea ce privește cheltuielile fondului financiar, uh, cadrului financiar multianual, acestea au fost negociate cu statele membre. Aici gestiunea este comună cu statele membre. Avem o anvelopă bugetară defalcată pe tranșe. Fiecare tranșă corespunde unui an și vedem că alocările angajate sunt în conformitate cu anexa 2 din regulamentul uh, cadrului financiar multianual. Cât privește creditele de, plă- de plată, Credem că nevoile vor crește în 2017, cererea va crește. În 2016, cum vă spuneam, nu am primit pachetele de desemnare de care vă vorbeam, așa că sunt foarte puține plăți de făcut. Cred că avem doar două solicitări până în prezent. Ne așteptăm să primim mai multe în 2017 și am prevăzut 480 de milioane de euro pentru Uh, fondul uh, gestionat uh, în comun. Cât privește gestiunea directă, pentru politica maritimă integrată am solicitat 38 de milioane de euro în angajamente de plată pentru 2017 și asta este în conformitate iarăși cu ceea ce scrie în regulamentul cadrului financiar multianual. Ce intenționăm să facem cu acești bani în 2017? Vom continua să elaborăm activități în domeniul maritim, precum uh, uh, sistemul uh, comun de colectare a datelor și supraveghere. E vorba de un instrument de studiu științific și vom avea și o componentă dedicată activităților economice. Vă spunem că e vorba de 38 de milioane pentru plăți am solicitat 27 de milioane, țin mai puțin ca anul trecut, pentru că multe din aceste acțiuni s-au dovedit mai puțin costisitoare decât anticipasem noi. De asemenea, la management direct avem câteva măsuri uh, însoțitoare pentru Uh, de genul uh, studii științifice, control și măsuri de punere în aplicare și supraveghere, sprijin pentru structurile de guvernanță ale politicii comune de pescuit. Uh, acestea includ și sprijin pentru observatorul de piață. Acum, Vedem cum s-a uh, făcut punerea în aplicare anul trecut și anul acesta și încercăm să evaluăm nevoile pentru anul viitor. Pe baza evaluărilor noastre s-ar putea să fie nevoie de o revizuire a alocărilor pentru anii viitor. Vom reveni la dumneavoastră în caz că apare vreo propunere în acest sens. Pentru anul trecut propunem să lucrăm, alocăm 44 de milioane, să angajăm 44 de milioane și angajamentele de plată se referă la cheltuielile aferente. Am să mă refer pe scurt și la cheltuielile care știu că sunt foarte dragi acestui, acestei comisii, uh, vorba de uh, activitățile de control al pescuitului. Cerem agenției de resort Uh, oferim agenției de resort dublul sumei uh, oferit anul trecut. Față de 9 milioane anul trecut, anul, acest, uh, anul viitor vor fi uh, 17 milioane. Și mai avem un pachet uh, pentru agenția care se ocupă de frontierele externe și paza de coastă. Uh, am denotat de asemenea că um, agenția va primi 10 posturi suplimentare pentru a-și putea face treaba și uh, suntem uh, foarte mulțumiți să raportăm că avem uh, banii alocați pentru aceste posturi. Acum, cât privește proiectele pilot propuse de către membrii Parlamentului, am primit o listă a acestor propuneri pe care acum le evaluăm în domeniul nostru am identificat în jur de 30 de acțiuni pilot și acțiuni pregătitoare pe care le privim foarte constructiv, le sprijinim. Comisia va reveni la dumneavoastră foarte curând cu rezultatul acestor evaluări, pentru că știți că nu facem uh, această evaluare sector cu sector, ci se face la nivel central. Pentru a încheia, propunerea noastră pentru 2017 e foarte previzibilă, e menită să asigure continuitatea, nu sunt surprize mari și respectăm foarte strict cadrul propus de către regulamentul uh, MFF. Așteptăm ca Consiliul să finalizeze examinarea propunerilor noastre până la sfârșitul acestui an și apoi vom uh, reveni. Comisia pentru Pescuit știu că este foarte vigilentă și vrea să se asigure că bugetul corespunde ambițiilor uh, uh, planificate și mulțumim pentru asta. O să lucrăm foarte bine cu domnul Torvaldson la avizul său și voi, vom pune la dispoziție ori lămuriri și clarificări de câte ori vor fi necesare. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim pentru această prezentare. Raportorii din umbra, doamna Aguilar. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc reprezentantei Comisiei pentru cele spuse și am și eu câteva întrebări concrete, pentru că am și niște îndoieli. Firește, ne aflăm în fața unui buget global al Uniunii Europene care se confruntă cu noi provocări. Securitatea, problema umanitară, refugiații, așa încât este un buget complex, mai ales dacă nu vin resurse noi din partea statelor membre și în același timp uh, să încercăm să facem față noilor provocări și noilor cereri ale Uniunii Europene cu aceleași resursuri nu prea merge și asta înseamnă că unele din politicile sectoriale vor fi lipsite de niște resurse. Așa încât uh, statele membre ar trebui în general să fie mai implicate și să rezolve uh, această problemă a cererii de resurse care trebuie să meargă la bugetul european. Apoi, cifrele globale pentru bugetul de pescuit, din câte văd eu, mențin angajamentele generale și creditele, creditele pentru plăți, în general vorbind. Se mențin cifrele cu unele mici diferențe reprezentatea Comisiei spunea că se mențin angajamentele bugetare, dar dacă ținem cont de faptul că bugetul Agenției Europene pentru Pescuit va spori probabil cu 7 milioane de euro, pentru că e un angajament uh, mare, atunci care, pentru că se ocupă de coordonarea globală a celor trei agenții care, uh, mă rog, se ocupă de chestiunea respectivă, această sporire presupune și creșterea globală a bugetului. Dar sunt și niște reduceri de buget despre care aș discuta, aș dori să discut, pe care vreau să le scot în evidență. Sunt de acord cu propunerea de coordonare cu cele trei agenții la care va participa și Agenția Europeană de Pescuit. Cred că această activitate de coordonare va fi bună, va fi utilă. Am discutat și în plen despre acest lucru, deci nu are rost să mă refer la acest aspect. Însă, există o altă problemă în care linia bugetară este diminuată. De exemplu, e vorba de vasele de pescuit uh, ale Uniunii care pescuiesc în apele uh, statelor terțe. Am discutat despre acest aspect și atunci ne punem întrebarea cum e posibil să se facă angajamente bugetare mai mari pentru uh, a face acorduri cu țări terțe și totuși să fie surse mai puține. Deci aici există o scădere apropo de resursele bugetare destinate acordurilor cu țări trese. Este 4,33% uh, scăderea dacă nu mă înșel eu. Deci sporirea obiectivelor și diminuarea resurselor duce la o ecuație incorrectă. Cu alte cuvinte, vor fi dificultăți și mai mari în momentul în care ne punem problema uh, unor noi acorduri cu țări terțe în domeniul pescuitului. Și după părerea mea, e vorba de o chestiune importantă, de scăderea aceasta e semnificativă. Apoi, evaluarea și cunoașterea științifică aici este o diminuare cu 50% și cred că este o chestiune extrem de importantă pentru noi toți. Deci mă preocupă această scădere a alocației uh, bugetare și apoi resursele dedic- uh, destinate controlului și execuției de reducerea este de 23,5% la creditele de plăți. Deci vorbim de reduceri a creditelor de plăți și vreau să clarificăm acest lucru, mai ales când vorbim de acordurile cu țările terțe, cunoștințele științifice și controlul și execuția. Cred că această chestiune ar trebui discutată, iar în amendamente trebuie să avem în vedere această, aceste scăderi care pot avea influențe negative asupra unor aspecte care ne interesează. Și aș vrea să mai mi se lămurească un aspect, să-mi lămurească reprezentanta comisiei, și anume, există uh, un un aspect negativ într-una din liniile bugetare. E vorba de linia bugetară referitoare la informațiile de piață. E o scădere de aproape 11% la creditele pentru angajamente și la creditele de plată cresc cu 11,41%. Deci e un dezechilibru aici, un salt negativ. Poate că e o greșeală, dar aș vrea să îmi lămurească această chestiune reprezentanta Comisiei. Și uh, am să închei, domnule președinte. Aș vrea să existe mai multă transparență în ceea ce privește bugetul, pentru că altfel e foarte greu să urmărim executarea bugetului. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc, doamna Aguilera. Doamna Rodust, sunteți pe listă. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Ob es ein Brexit geben wird oder nicht, ich habe nur... De doi ani discutăm dacă va exista Brexit sau nu. În comisie, aveți un plan B pentru buget? Nu pot să îmi imaginez uh, că aveți ceva de acest gen, dar ce se întâmplă într-o astfel de situație? Vă mulțumesc foarte mult, doamna Rodust. Acum îi dau cuvântul Dorei. Aveți cuvântul, după care dăm cuvântul înapoi domnului Torvalds, care este raportorul. Rapid, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Aș dori să răspund acum la ceea ce spunea doamna Aguilera legat de măsurile pentru EFCA, pentru a ține cont de noile provocări. Uh, FK este consolidat cu bani noi, practic. Deci nu sunt bani luați din anvelopele regionale, nu sunt bani de la titlul 11, ci sunt bani care vin din alte părți din buget. Deci vreau să vă asigur în legătură cu acest lucru și mă bucur că am reușit să facem asta. Am alocat suma și am asigurat-o. În ceea ce privește tăierile de buget, uh, voi reveni la dumneavoastră bilateral pentru mai multe detalii. În ceea ce privește acordurile, sumele prevăzute pentru angajamente reflectă sumele pe care trebuie să le plătim. Și acesta este rezultatul angajamentelor asumate în contextul acordurilor existente. După cum știți, avem uh, unele acorduri uh, latente, altele care au fost uh, semnate, dar încă nu au fost încheiate. O să verificăm cu colegii noștri pentru a ne asigura că cifrele sunt cele corecte. Și de asemenea, există posibilitatea de a revizui aceste uh, credite de angajament când vom face ulterior modificările la proiectul de buget. Dar vom verifica de două ori cifrele. Oricum, acestea rezultă din obligațiile actuale. În ceea ce privește tăierile menționate pentru control și informațiile de piață, tăierile în ceea ce privește creditele de plăți reflectă factura pe care ne așteptăm să o primim pentru programele care sprijină informațiile de piață și control din perioada anterioară. Am avut uh, bugete reduse în perioada 2007-2013. Am avut mai puține proiecte și acum uh, Creditele de plăți sunt mult mai mici decât creditele de angajament pentru perioada curentă, în care avem mai mulți bani pentru aceste acțiuni. Aceasta justifică diferența foarte mare. Și, bineînțeles, implementarea bugetului și proiectelor din 2014-2020 se va accelera, moment în care, în anii următori, vom crește creditele de plăți. Dar, oricum, vă voi furniza mai multe detalii, dacă doriți, legate de aceste activități diferite. Asta ca să aveți asigurările necesare. Am să răspund acum la comentariul doamnei Rodust. Președintele Comisiei a exprimat acest lucru foarte clar în plenară. Deocamdată, Regatul Unit rămâne un membru cu dreptul de plin al Uniunii Europene și nu am primit nicio notificare în baza articolului 50. nicio notificare, nicio negociere. Deci proiectul de buget pe 2017 se aplică și Regatului Unit ca membru cu drepturi de pline și Regatul Unit va contribui la bugetul pe 2017 ca membru cu drepturi de pline. Doar asta putem să spunem deocamdată. Mulțumesc foarte mult uh, Comisiei. Ajungem la finalul uh, discuției. Termenul de depunere a amendamentelor 27 iulie la prânz, la ora 12. Domnule Torvalds, da, foarte pe scurt. Când am vorbit despre situația creată de votul Brexit, nu m-am uh, gândit dacă plătesc sau nu, ci mă refeream la impactul general asupra economiei în general. Deci nu vroiam să spun că este vina comisiei, vroiam doar să știu ce se va întâmpla. De aceea am spus că ne așteaptă probleme cu bugetul în viitor. Și vreau să subliniez că nu e vorba de o răutate din partea comisiei, dar suntem strânși cu ușa, practic. În același timp, comisia a descris foarte bine situația. Avem dezechilibre continue între creditele de angajament și creditele de plăți și acestea fluctuează în jos și în sus. De-aia mă îngrijorează viitorul și posibilitatea să se ia din uh, creditele de angajament. Înțelegeți, uh, pentru că asta va duce la un efect de yo-yo. Da, avem multe probleme, ne așteaptă multe probleme. Mulțumesc, domnule Torvalds. Cred că um, La următoarea comisie de buget vor exista discuții pe această temă. Am primit asigurări și la întâlnirea coordonatorilor. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și încheiem aici ședința. Ne revedem la ora 3, 3 după amiază.